O să avem interpreți la reuniunile de joi și oare o să putem să primim vizitatori la Parlament joi? Da, într-adevăr, e o întrebare foarte importantă. Deci, pentru dumneavoastră, pregătesc un mesaj pe care îl voi semna chiar eu și care va fi adresat tuturor doamnelor și domnilor deputați deci toată lumea dorește să primească acele informații. Veți primi acest e-mail pe la ora 11 și va conține răspunsurile la toate aceste întrebări la care știm răspunsurile. Iar unul dintre răspunsuri se referă exact la întrebarea pe care ați pus-o. Joi, toate reuniunile comisiilor vor avea loc fără a se vota în timpul acelor reuniuni. Deci vor fi reuniuni mai puțin formale. parlamentarii europeni vor fi prezenți, pur și simplu nu au loc plenarele de joi. Deci, toate celelalte reuniuni se vor desfășura normal. Deci, grupurile care au venit la Strasbourg să viziteze Parlamentul vor fi primite în vizită. E vorba de grupurile pe care noi, parlamentarii, le invităm, vor avea acces în clădirea Parlamentului și vor putea să intre în sala de plen fără să vadă o ședință plenară. Pentru că nu există ședință plenare joi și nu se votează în reuniunile comisiilor am fost cu toții de acord că nu se va vota deloc în această săptămână. Astfel totul se desfășoară ca de obicei eh, joi. Deci, repet, joi și vineri puteți să vă semnați lipsa de prezență. Acest lucru nu s-a semnat. Deci lipsa de prezență pentru joi și vineri este pusă la dispoziția dumneavoastră. Podane w e-mailu, który trafi do... Alte informații vă vor fi comunicate în e-mailul pe care îl veți primi nu mai târziu de ora prânzului. Deci veți ști atunci ce se va fi fost agreat. Ieri, la conferința președinților și la ședința biroului Parlamentului s-au uh, hotărât o serie de lucruri, dar de astăzi încolo Uh, uh, intră în funcțiune un grup de inițiativă care include și serviciile Parlamentului. Acest grup este în contact cu mine și eu țin legătura cu președinții grupurilor politice pentru că trebuie să menținem acest contact permanent uh, referitor la procesul de luare a deciziilor mai ales cele care au consecințe astăzi și săptămâna, săptămâna aceasta și săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare au loc reuniunile comisiilor parlamentare și nu putem bloca acele reuniuni, trebuie să le pregătim suficient de mult și uh, pentru dezbaterile care vor avea loc la Bruxelles. Deocamdată aceste chestiuni nu au fost discutate, nu s-au luat decizii, dar se vor lua decizii în zilele următoare. Așa încât Vă puteți aștepta la informări scurte din partea mea cu privire la acțiunile care vor fi uh, întreprinse în viitorul apropiat. E, proszę Państwa, kolejnym punktem porządku obrad jest oświadczenie Komisji... Următorul punct din ordinea de zi este se referă la declarațiile Consiliului și Comisiei privind perturbarea traficului aerian în Europa. Vreau să spun câteva cuvinte la început. După cum știți, hotărârile luate pentru următoarele câteva zile trebuie să fie luate de executivul instituțiilor europene. Și va fi o sarcină a Comisiei și Consiliului atât Comisia cât și Consiliul s-au uh, implicat în aceste decizii de duminica trecută, dar noi și europarlamentarii avem niște răspunderi pentru că este vorba de o reacție pe termen lung la această criză și am dorit să includem uh, în această întreprindere, în această strădanie și comisiile parlamentare, să vedem cum putem reacționa la această situație în timpul mini-sesiunii de la Bruxelles poate o să emitem o rezoluție. Sunt mai multe posibilități de a reacționa. Deci iată ce apel vă lansez doamnelor și domnilor parlamentari. Uh, să, vă, să observați în uh, intervențiile dumneavoastră să remarcați modul în care Parlamentul poate reacționa la aceste probleme curente. Sunt probleme care țin de cetățenii europeni, pentru că avem o problemă să ajungem la Strasbourg și la Bruxelles, dar nu e numai vorba, asta este o chestiune internă Trebuie însă să ne gândim cum să rezolvăm problema cu care se confruntă europenii, mai ales că traficul aerian este paralizat. Trebuie să vă gândiți ce putem face noi, parlamentarii, ce, pentru a îmbunătăți această situație în viitorul apropiat. Pentru că în primele ore și zile Executivul este cel care poartă povara acestor răspunderi. Mulțumesc reprezentanților Consiliului și Comisiei și îl rog pe domnul uh, ministru López Garrido să uh, vorbească despre acest lucru. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cum știe toată lumea, transportul aerian este absolut strategic și îi afectează pe cetățeni, la, afectează dreptul la libera circulație, care este un drept fundamental, ă, afectează activitatea economică într-o manieră foarte decisivă și în momentul în care transportul aerian se confruntă cu probleme, în momentul în care există perturbări, iar aceste perturbări afectează mai mult de o țară, se vede și, și mai bine caracterul strategic al transportului aerian și cum în, în cazul acesta afectează majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, devine realmente o problemă foarte gravă. Este o criză neașteptată, o criză fără precedent, o criză care trebuie abordată într-o manieră adecvată. Mai mult decât atât, ne găsim într-o situație paradoxală, o situație în care Uniunea Europeană nu are așa de multe competențe și mult mai puține competențe decât în alte domenii. Dar trebuie să acționăm, trebuie să avem o reacție, iar în această criză a situației aeriene în Europa, Există două condiții în același timp. Pe de o parte, nivelul maxim de gravitate, pentru că este o criză foarte gravă, dar și pe de altă parte, nivelul foarte scăzut al capacității juridice imediate a Uniunii Europene de a reacționa, de a întreprinde acțiuni în acest domeniu. Așa încât ne confruntăm cu o situație în care nu este ușor să acționăm din punct de vedere al Uniunii Europene. Cu toate acestea, s-a reacționat, s-au întreprins acțiuni. Și aici, iată ce ce voi spune în, al doua, în a doua parte a intervenției mele. Ce acțiune am întreprins? În primul rând, statele, aeroporturile și autoritățile respective au aplicat protocolul existent care arată că conform hartei, hărții alcătuite la Londra privind influența cenușii vulcanice, se consideră că automat trebuie să se restrângă numărul de zboruri. Așa că acest lucru a fost întreprins în primul rând, s-au întreprins acțiuni cu maximă prudență și cu maximă siguranță iar și cu riscuri minime pe baza acestor prime informații. Iar Eurocontrolul a luat hotărârea pe baza cunoștințelor Comitetului Științific care există la Londra și care a fost creat acum câțiva ani. Firește această situație a dus și la reacțiile instituțiilor europene. Instituțiile europene în ultimele zile s-au implicat, au organizat reuniuni tehnice care au dus la hotărârea de ieri, hotărârea politică a ministrilor transporturilor. La acest sfârșit de săptămână ne-am implicat Consiliul, președinția spaniolă și Comisia și domnul comisar Kallas, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea și eforturile întreprinse în tot acest timp și împreună cu Eurocontrol am pregătit o reacție mult mai precisă, un răspuns mult mai adecvat la ceea ce devenea o criză mult, de mult mai mare durată, care avea efecte foarte grave în toată Uniunea Europeană și chiar dincolo de Uniunea Europeană. Iar rezultatul acestor câteva zile este recomandarea făcută de Eurocontrol și adoptată în unanimitate la reuniunea care a avut loc ieri la Bruxelles cu Eurocontrol, Comisia și Consiliul, și autoritățile aeroportuare și organizațiile respective cu toate sectoarele implicate. Deci era vorba de o recomandare privind necesitatea ca începând de astăzi Eurocontrolul să fixeze trei zone afectate de cenușa vulcanică, o primă zonă în care este cea mai mare densitate de cenușă vulcanică unde zborurile vor fi interzise total, o a doua zonă care va fi o zonă în care nu există niciun fel de prezență a cenușii vulcanice și zborurile sunt libere și o zonă intermediară unde densitatea cenușii vulcanice este scăzută și se permit zboruri fără riscuri iar aceasta ar trebui să fie examinate prin uh, datele pe care le primim la fiecare șase ore din partea Eurocontrolului. Și ele trebuie să devină obiectul hotărârilor luate de autoritățile europene și naționale pentru a hotărî coridoarele aeriene în zonele în care sunt permise zborurile. Această recomandare care provine de la Eurocontrol, o recomandare tehnică, a fost asumată ieri de cele 27 de guverne ale Uniunii Europene. Deci avem astăzi o perspectivă europeană, o atitudine europeană, așa cum trebuie în acest moment. Uniunea Europeană a luat o hotărâre și propune de statelor să se acționeze în acest fel. S-a ajuns deci la un angajament unanim al statelor europene împreună cu Comisia față de propunerea făcută de Eurocontrol. În felul acesta, prioritatea noastră a rămas siguranța. Nu există niciun compromis aici, așa cum spunea domnul comisar Kallas la sfârșitul săptămânii. Deci există o zonă în care sunt interzise total zborurile, pentru că se bazează pe o cunoaștere mai precisă a riscurilor prin intermediul datelor care vor fi folosite de Eurocontrol Deocamdată avem uh, datele provenite de la Londra și apoi datele provenite din zborurile de testare date provenite de la producătorii pieselor motoarelor avioanelor respective, date provenite de la Agența de, Agenția de Securitate de la Köln. Deci toate aceste date vor fi folosite pentru a ajunge la asemenea hotărâri. Și toate datele acestea au fost folosite de ministrii transporturilor în Consiliul de ieri pentru a ajunge la o reacție dinamică, precisă, pe, bazată pe date științifice. Deci, decizia tehnică a Eurocontrolului, în primul rând, și în al doilea rând, hotărârea statelor membre, mai ales în acea zonă intermediară, pentru că acest lucru trebuie coordonat și, domnule președinte, cum spuneam ieri, ministrii transporturilor au spus statelor că pot să pună la dispoziția cetățenilor, într-un mare efort, alte mijloace de transport alternative astfel încât situația aceasta foarte gravă care afectează mobilitatea cetățenilor europeni și altor cetățeni să fie rezolvate. De asemenea, s-au abordat și consecințele economice deosebit de grave ale acestei situații. Domnul comisar Kallas va explica acest lucru. Există un grup de inițiativă uh, domnul comisar Kallas, vicepreședinte al Comisiei și domnul comisar Almunia, domnul comisar Orilen sunt președinții acestui grup de inițiativă și vor face o informare în viitor privind aspectele economice. Și cât mai curând cu putință va avea loc un nou Consiliu al Ministrilor de Transport pentru a se referi la toate aceste chestiuni. Așa că, domnule președinte, s-a luat o hotărâre, o hotărâre care oferă o perspectivă europeană coordonată față de această criză, bazată pe siguranță, pe nevoia de precizie în ceea ce privește hotărârile referitoare la zboruri, bazată pe protejarea drepturilor cetățenilor și ne mulțumește faptul că Parlamentul European organizează o dezbatere pe seama acestei chestiuni pentru că poate în felul acesta vom obține și alte idei și se gândește pe termen lung acțiunea care trebuie întreprinsă în fața acestei crize neașteptate, acestei crize atât de noi care are efecte atât de grave asupra cetățenilor europeni. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule ministru! Yeah. Vă mulțumesc pentru toate aceste lămuriri pe care ni le-ați oferit. Aș dori și eu să vă asigur la rândul meu de faptul următor pe care doresc uh, să-l comunicați Consiliului Ministrilor și președinției spaniole și anume că noi suntem gata să colaborăm, suntem deschiși unei dezbateri în uh, comisii, fiindcă acestea își desfășoară în continuare activitatea și suntem gata să primim vizite din partea Comisiei pentru a discuta aceste chestiuni. Dorim să ne implicăm. Noi, uh, am, noi suntem aleși direct, uh, astfel încât implicarea noastră este foarte necesară. Suntem, bineînțeles, pregătiți să facem acest lucru, dar, bineînțeles, suntem îngrădiți de competențele legislative nu putem să ne asumăm unele noi, dar dorim să dăm o mână de ajutor Comisiei și Consiliului. Iată de ce avem această discuție. Din partea Comisiei Europene dăm uh, cuvântul domnului comisar Simcalas. Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, estimați membrii Parlamentului European, domnilor și domnilor, mă bucur nespus uh, că pot prezenta raportului raport, uh, Parlamentului raportul privind efectele crizei aeriene în urma um, erupției vulcanice din Islanda. După cum știți, 84.000 de zboruri au fost anulate, afectând mii de pasageri. Eurocontrol um, și Comisia uh, Consiliul au participat la o conferință telefonică uh, ieri și uh, s-au transmis patru mesaje importante. Toți miniștrii transportului sunt de acord că trebuie să avem un răspuns coordonat la această criză. Soluțiile naționale nu sunt eficiente în soluționarea acestor probleme care, a, care afectează spațiul aerian la nivel global și vreau să subliniez aici spiritul de cooperare de care au dat dovadă ministrii transportului. Acesta era foarte ridicat și chiar duminică am avut conversații telefonice din care a reieșit faptul că toată lumea dorește să coopereze și să-și asume răspunderea. În al doilea rând, siguranța este pe primul loc și aici nu putem să facem compromisuri. Siguranța rămâne principala noastră îngrijorare. Trebuie să asigurăm standarde de siguranță pentru cetățenii noștri. Iată, deci, ministrii au fost de acord cu deschiderea treptată și coordonată a spațiului aerian, asigurându-se siguranța, bineînțeles. Acest lucru a început astăzi dimineață la uh, ora 8 și avem aici trei tipuri de zone um, în funcție de gradul de contaminare cu cenușă vulcanică. Prima zonă se găsește în centrul emisiilor, este zona de maximă intensitate. Aici restricțiile sunt menținute, dar fiindcă nu se poate garanta siguranța. A doua zonă este o zonă care uh, nu necesită restricții ale operațiunilor aeriene, chiar dacă uh, există totuși o cantitate de cenușă. Este o zonă intermediară, dar aici trebuie să se confirme deciziile care vor fi luate de către autoritățile statelor membre în mod coordonat. A treia zonă este o zonă neafectată de norul de cenușă vulcanică. Iată de ce nu se aplică restricții privind operațiunile de zbor. Eurocontrol la fiecare șase ore oferă hărți cu informații relevante a autorităților naționale. Prin aceste măsuri, noi uh, anticipăm punerea în aplicare a programului european a cerului unic. Știu că pot să contez pe sprijinul Parlamentului European uh, după uh, succesul pachetului privind cerul european unic de anul trecut. S-a făcut referire la grupul de inițiativă condus uh, de un grup de comisari care discută aceste chestiuni. Ieri am discutat cu reprezentanții liniilor aeriene care îmi spuneau că pur și simplu nu sunt gata să evalueze pierderile. Principala întrebare care se, principala problemă care se pune acum este reînceperea zborurilor, uh, iar acest lucru era de maximă importanță. Nu trebuie să intrăm în panică acum în ceea ce privește ajutorul de stat și alte măsuri de ajutorare a sectorului aerian. Bineînțeles, o chestiune foarte importantă reprezintă drepturile pasagerilor. Trebuie să punem în aplicare aceste drepturi, fiindcă Regulile sunt bune, bineînțeles, toată lumea este de acord cu acest lucru, dar întrebarea care se pune acum este cum vor fi ele aplicate. Iar aici statele membre au competențe. Trebuie să facem presiuni în, în ceea ce privește aplicarea acestor uh, reguli, o aplicare mai bună a acestora, bineînțeles. Și aici avem câteva idei. Însă acum aș dori să fac câteva observații privind Uh, încercările de um, confuzie privind competențele, privind mijloacele de acțiune acum și modelele care trebuie urmate. Este limpede că în unele țări, iată, avem perioade electorale care se apropie, dar um, după erupția vulcanului toate deciziile s-au luat pe baza modelelor existente privind astfel de situație, astfel de situații. Și pentru a preîntâmpina aceste uh, perturbări. Spațiul aerian uh, este o competență națională, iar Comisia nu decide aici. Regulile care guvernează modelul național se bazează pe informațiile pe care le avem la dispoziție deocamdată și pe evaluările existente. Acest model nu este greșit, bineînțeles. Acum însă putem să ne gândim cum să îl schimbăm. Am început deja să discutăm, uh, am început deja discuții în acest sens, dar uh, a spune că modelul european a eșuat uh, cu totul ar fi greșit, fiindcă această situație era una extraordinară. Este o situație extraordinară. Erupția vulcanului, precum și, împânz- și împânzirea norului de cenușă, este o situație care se întâmplă foarte rar în lume nu ne confruntăm cu situații de nisoare abundentă, de pildă, care se întâmplă mult mai des. Iată deci că a, a devenit foarte limpede că această situație este una excepțională. În, la sfârșitul săptămânii am discutat uh, abordări posibile. A spune că miniștrii de transport uh, ar fi trebuit să intervină imediat. Noi nu înțelegem exact cum se organizează lucrurile în Europa, fiindcă aceste decizii se iau de către experți independenți și organisme independente. Vreau să vă spun că eu însumi și domnul ministru López Garrido am uh, fost la Eurocontrol uh, duminică și eu am intrat în contact cu toți ministrii de transport din toate statele membre mari, să spunem așa, și eram gata să ne asumăm răspunderea eh, și să și ne întrebam ce putem face pentru a soluționa această problemă, dar până la urmă aici nu este loc de decizii arbitrare, ci eh, organisme competente iau aceste hotărâri. Iată de ce am avut această reuniune și am, discu- am avut discuții chiar de duminică, discuții foarte anevoioase, fiindcă aici este vorba de viața oamenilor. Iar luni dimineață la uh, Consiliul Extraordinar al Eurocontrol s-a ajuns la uh, hotărârea de care, pe care am salutat-o cu toții privind uh, acest uh, model um, al celor trei zone. Încă o dată vă spun că competențele comunitare se, sunt limitate aici, dar Evenimentele ne arată că o abordare strict națională în acest caz ar fi învechită, este depășită aici și bineînțeles că acum uh, am căpătat mai mult uh, având pentru o abordare europeană privind astfel de probleme și reglementarea acestora, bineînțeles, în ceea ce privește consecințele și acestea trebuie evaluate, dar mai întâi toată lumea ne-a spus că trebuie să se reia zborurile. Iar uh, liniile aeriene ne spuneau acest lucru. Călătorii, pentru ei era foarte important ca zborurile să se reia, pentru că aceștia să se, poate întoarcă, să se poate întoarce acasă sau să ajungă la destinațiile lor. Aceasta era chestiunea prioritară pe care am discutat-o ieri. Iată tot ce aveam să vă spun. Vreau să vă spun, vreau să vă spun că alături de Consiliu și Eurocontrol depunem eforturi substanțiale pentru a soluționa această problemă și a lua hotărâri noi dacă este necesar, dar acest model cred că este potrivit pentru reluarea majorității zborurilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene domnule comisar Calas. Iar acum, din partea grupului PP, doamna Orman Col dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule comisar și reprezentantului Consiliului pentru informațiile oferite în ce privește ceea ce putem numi criza în sistemul uh, de transport aerian european. Ce s-a întâmplat în uh, ultimele zile a fost că am înțeles că fără transport nu doar Parlamentul European este într-o poziție dificilă, ci situația europeană în ansamblu și economia europeană. De aceea este important că astăzi avem această dezbatere de urgență în Parlament. Uh, companiile aeriene și multe alte companii care depind de transportul aerian au fost afectate uh, într-o perioadă în care deja există criza economică. Domnule președinte, trebuie să înțelegem foarte clar că uh, transportul trebuie să fie sigur, dar trebuie de pe altă parte să recunoaștem că nu eram pregătiți pentru această situație excepțională. Închiderea spațiului aerian a fost în prima zi cel puțin o reacție rapidă la uh, problema uh, norului vulcanic cu care nu eram familiarizați în Europa. Modele computerizate au arătat că n-ar trebui să zburăm, însă s-au făcut zboruri test care nu au avut nicio problemă. Încă o dată, siguranța vine pe primul loc într-adevăr, dar deschiderea uh, spațiului uh, aerian a fost bazată totuși pe fapte, pe cifre reale. Avem nevoie de mai multe evaluări, evident, dar este bine că s-au luat primii pași uh, astăzi. Trebuie să acționăm rapid, trebuie să fim eficienți, să ținem seama de siguranță, dar după aceea să ne asigurăm și de faptul că putem folosi spațiul aerian cât mai repede cu putință. De asemenea, e nevoie de măsuri structurale. Uh, cerul unic european, un concept care s-a bucurat, între ghilimele, de multă rezistență din partea unor state membre, ar putea totuși să ne ajute uh, ca să facem mai eficientă utilizarea spațiului aerian. Uh, liniile aeriene au suferit pierderi economice uriașe din cauza opririi transportului și de asemenea pentru că uh, din cauza costurilor uh, asistenței pentru pasagerii blocați pe aeroporturi. Acestea au fost niște costuri enorme. Deci întrebarea este dacă e corect ca toate costurile să fie suportate de liniile aeriene trebuie să uh, investigăm foarte rapid și să vedem uh, care este suma exactă a acestor pierderi și ce compensații putem oferi poate pe baza directivei europene privind drepturile pasagerilor, în astfel de situații, uh, uh, n-ar trebui, pentru că e situație de dezastru natural, n-ar trebui să finanțăm aceste pierderi din bugetul european. Comisarul Almunia s-a declarat împotriva acestei idei, dar uh, cred că trebuie să adoptăm o soluție de uh, urgență aici. Nu trebuie să lăsăm statele membre să susțină doar companiile lor naționale, trebuie să avem o abordare europeană și uh, trebuie să se facă acest lucru monitorizând uh, ajutoarele de stat. Președinte, mulțumesc foarte mult. Acum, în numele socialiștilor și democraților, domnul Martin Schulz, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Cred că trebuie să examinăm dimensiunea umană a acestei crize. Despre asta ar trebui să vorbim astăzi. Există zeci de mii, sute de mii de oameni care acum sunt uh, blocați în aeroporturi și care așteaptă în continuare să ajungă acasă. Aceștia sunt uh, oamenii la care ar trebui să ne gândim. Și unii dintre noi s-au aflat într-o situație similară, dar sigur, noi suntem cei privilegiați, noi suntem membri ai Parlamentului European și asta înseamnă că avem acces uh, facil la uh, soluții alternative. Uh, însă sunt mulți oameni care se află în cele patru colțuri ale lumii și nu se pot întoarce acasă, nu se pot întoarce din vacanță, uh, poate că au rămas și fără bani și ei trebuie să își poarte de grijă încă vreo câteva zile, nu pot decât să sper că această perioadă va fi cât mai scurtă. Evident, liniile aeriene, companiile aeriene sunt uh, uh, un element strategic. Ele nu transportă doar oameni, ci și marfă și fac parte din structura noastră economică și din sistemul nostru economic și deja vedem că uh, pierderile datorate închiderii spațiului aerian ca urmare a erupției vulcanului uh, sunt deja mai mari acum decât au fost pierderile în urma atacurilor de la 11 septembrie 2001 asupra New Yorkului. Deci trebuie să luăm în considerare și posibilitatea de a ajuta pe cei care au mari probleme din cauza acestei situații. Transportul aerian uh, face parte dintr-un concept general de infrastructură și este foarte vulnerabil, după cum putem vedea acum. Odată ce nu mai poți să zbori, consecințele sunt enorme și acum 20 de ani am început să vorbim despre extinderea rețelelor transeuropene și mai ales a celei de uh, cale ferată. 20 de ani în urmă. Am spus cât de important e acest lucru și acum înțelegem că este și mai important decât am fi crezut. Și uh, colegii mei uh, uh, vor intra în unele dintre detaliile acestor rețele, probleme legate de interoperabilitate, Uh, dintre uh, diversele țări membre nu s-au rezolvat uh, încă, din păcate, pentru că trenurile rapide franceze, de exemplu, nu pot să ajungă la Budapesta din cauza lipsei de interoperabilitate. Cele spaniole n-au acces în Germania și tot așa. Deci trebuie să lucrăm nu într-un mod haotic, ci într-un mod cât mai constructiv pentru a îmbunătăți uh, propunerile și promisiunile noastre. Președintele, doamna Gazin Meissner. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar, uh, domnule reprezentant al Consiliului, vedem aici că natura e mai puternică decât tehnologia. Într-o oarecare măsură, ni s-a dat o lecție de către natură. În același timp, cred că trebuie să spunem că, în acest caz, am observat că în Europa noi nu suntem așa de avansați cum ar trebui să fim. De 20 de ani vorbim despre o piață unică a transporturilor și de 20 de ani vorbim de cerul unic european. Sigur, asta n-ar fi putut să prevină erupția vulcanului, dar ar fi uh, fost posibil, dacă le aveam, să ne pregătim mai bine. Dacă aveam un uh, cer european unic, uh, coordonat de Eurocontrol, uh, am fi reacționat mai bine și nu avem acest lucru. Sunt de acord cu domnul Schulz, nu avem interoperabilitate pentru căile ferate. N-ai cum să-ți rezervi un bilet uh, dacă vrei să mergi din nordul în sudul Europei cu trenul și încă o dată, vedem că discutăm foarte multe lucruri, punem multe chestiuni pe hârtie, dar uh, realitatea e cu totul alta. Pentru cetățeni, uh, cred că reacția a fost uh, deloc satisfăcătoare și sigur că situația a fost foarte dificilă. Niciun ministru dintr-o țară membră nu putea să-și permită să permită zborurile fără să știe că zborurile ar fi 100% sigure. La fel, mulți oameni au fost iritați de, eh, de datele statistice. Eh, sigur că nu poți să fii decât iritat când vezi câte, mm, cât de mari sunt pierderile economice. Și, eh, sigur, liniile aeriene, companiile aeriene au avut mari pierderi și foarte important este ca pasagerii să ajungă din nou acasă și să le garantăm drepturile. Pentru pasagerii europeni este foarte important să existe mai multe posibilități de transport și uh, e foarte relevant să existe posibilități multiple de transport în Europa. Asta înseamnă că trebuie să continuăm să ne gândim ce trebuie să facem cu această situație. Uh, am avut această criză, acum trebuie să ne gândim cum putem să susținem uh, companiile aeriene și cum să facem astfel încât oamenii să beneficieze de mobilitate care este o mare realizare în Europa. În ce privește compensațiile, sigur că nu putem să spunem, să cerem compensații vulcanului, natura are propriile ei legi, însă în calitate de ființe umane trebuie să acționăm în interesul uh, europenilor și cred că o, uh, un grup de lucru este o idee foarte bună, un grup care să fie creat uh, sub conducerea vicepreședintelui Calas. Acest lucru mi se pare foarte important Uh, pentru a continua să discutăm cum se pot uh, administra consecințele acestui eveniment. Președintele, mulțumesc foarte mult în numele liberalilor și democraților a fost uh, și acum domnul Kramer în numele verzilor. Mulțumesc, stimați doamne, stimați domni, stimați colegi. Lucrurile s-au schimbat în ultimele câteva zile în Europa. Se vorbește despre creșterea prețurilor, ale profiturilor și nu e vorba de schimbări de climă și nu este vorba de <coughs> prețurile de pe piața petrolului, ci este vorba de natură, natura care ne-a dat o lecție extraordinară și nu putem reacționa la acest gen de evenimente iar modul în care a reacționat Europa trebuie să ne facă să ne gândim foarte bine. Astăzi Eurocontrol și-a asumat răspunderea a hotărât să transforme securitatea în prioritate absolută, iar în numele grupului Verzilor aș dori să asigur Eurocontrol de recunoștința noastră. De asemenea, aș dori să-i asigur și pe ministrii transporturilor de acest lucru. Trebuie, de asemenea, să salutăm atitudinea piloților care au fost în contrast cu atitudinea companiilor aeriene care doreau să reia zborurile în ciuda problemelor de securitate. În orice caz, condamnăm cu fermitate revendicările companiilor aeriene care doresc ca în numele profitului economic să reia zborurile uh, în ciuda riscurilor existente. Nu vor putea să înceapă să zboare decât în momentul în care vom fi siguri că au dispărut riscurile. Este inadmisibil ca, ca unii aruncă responsabilitatea asupra piroților. Mă gândesc că am văzut în aceste ultime zile deficiențele și disfuncțiile politice europene în materie de transporturi, așa cum s-a desfășurat ea în ultimii zece ani. Companiile aeriene din Europa primesc din partea contribuabililor 14 miliarde de euro. 14 miliarde de euro în fiecare an pe baza taxelor și accizelor pe care trebuie să le plătească. Așa că cea mai sigură formă de transport este pe calea ferată și este absolut vital să garantăm faptul că vom rămâne mobili și că vom putea să punem capăt schimbărilor de climă. Asta înseamnă că trebuie să folosim acest mijloc de transport, să-i ajutăm pe oameni să ajungă înapoi acasă. Erupția vulcanului trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noi toți să ne gândim la viitorul transportului în Europa care poate fi durabil numai dacă trecem de la modelul curent la un alt model. Prioritățile politicii de transport naționale și internaționale trebuie modificate și ar trebui să acordăm o prioritate principală acestui lucru. Mulțumesc foarte mult! Și acum în numele reformiștilor și conservatorilor europeni, domnul Van Dalen. Voorzitter, opnieuw blijkt de grote invloed van weer en klimaat op het. Mulțumesc, domnule președinte. Se vede foarte clar ce influență au fenomenele meteorologice, fenomenele vremii asupra traficului aerian. Iată, erupe un vulcan în Islanda și se prăbușește traficul aerian zile întregi în Europa. Este normal astfel să ajungem la această concluzie um, astăzi că se pot relua unele zboruri, fiindcă zborurile de testare au arătat că se poate face acest lucru, mai ales și datorită condițiilor de vizibilitate. Cred, domnule președinte, că am dat dovadă de prea multă rigiditate în abordarea noastră, um, închizând uh, deodată atât de multe spații aeriene. În 1989, uh, un uh, zbor KLM a, a survolat un vulcan uh, și apoi a mai existat un zbor similar. Cred că s-au luat decizii prea repede. Nu putem să transferăm uh, aceste constatări de la niște zboruri trecute la situația actuală. Dacă acceptăm această abordare la care am căzut de acord acum, putem să deschidem parțial spațiul aerian, cel puțin la anumite altitudini. Liniile aeriene din cauza erupției vulcanice, au ajuns să aibă în buzunare cenușă și nu bani. Liniile aeriene și-au asumat um, răspunderea și nu au efectuat zboruri în condiții care nu îndeplineau standardele de siguranță, iată, acum au suferit uh, pierderi din cauza norului de cenușă vulcanică. Trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru a găsi un echilibru între considerațiile de securitate și cele pur economice. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Bieskin. Domnule președinte, decizia autorităților de securitate aeriană de a pune pe primul uh, loc uh, Siguranța uh, are o motivație și această decizie a dus, evident, la închiderea spațiului aerian pentru câteva zile și a avut repercusiuni economice grave asupra companiilor aeriene. Ar fi uh, irresponsabil să se ceară piloților să zboare uh, punându-și în pericol propria siguranță. Cred că, în cele din urmă, va trebui să ne gândim la niște ajutoare pentru companiile care au avut uh, dificultăți. Mai târziu, în această plenară, vom discuta despre ocuparea forței de muncă, despre crearea de locuri de muncă. Dacă vrem să ajutăm, dacă Uniunea vrea să ajute Uh, asta înseamnă că trebuie să evităm o deteriorare și mai uh, gravă a situației prin uh, lipsa de ajutoare. Cred că este nevoie ca companiile aeriene să nu facă reduceri de personal sau de salarii în urma acestei situații. De asemenea, ar trebui garantat faptul că nu își vor trimite personalul în concediu forțat sau că și de asemenea că nu le va reduce salariile pentru că oamenii aceștia nu sunt uh, uh, responsabili pentru faptul că n-au putut lucra în aceste zile ca și în alte sectoare, de altfel. Și Comisia trebuie să continue să asigure uh, activitatea de uh, asigurare, de supraveghere și de siguranță. Uh, cred că acest lucru poate fi o măsură și împotriva dumpingului social. Pentru că au fost destule state și companii care au profitat de situație uh, și nu s-au gândit uh, la aspectele sociale. Concurența nu trebuie să aibă un efect negativ asupra siguranței. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult domnule Bischi. Și acum... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, situația provocată de erupția vulcanului a fost uh, abordată ineficient. Uh, ultima reuniune a avut loc ieri, iar vulcanul a început să erupă săptămâna trecută, joi dimineață. Așa încât a fost nevoie de patru zile până când să se ia o decizie funcțională. Poate că s-au uh, aplicat uh, restricții excesive, sigur, uh, siguranța era primară, dar de ce să se închidă sparul, spațiul aerian al Belgiei când nu era pericol? De ce să zboare avioane mici cu un singur motor la mică altitudine, când norul era la o altitudine de peste 8.000 de metri. Poate că, eu știu, funcționează lucrurile așa cum ne-au spus piloții acum câțiva ani. Și anume că nu e mai bine să stea avionul în hangar. Dar ar trebui să ne gândim și la aceste situații de urgență. Pasagerii și echipajul trebuie să fie în siguranță. Sigur că aceste măsuri au fost adoptate acum, dar vreau să spun că au fost mult prea tardive față de situație. Deci în viitor trebuie să evaluăm nevoia de siguranță în primul rând și în al doilea rând trebuie să recunoaștem nevoia împreună față cu ideea de siguranță să evităm blocarea zborurilor. Măsurile luate trebuie să accepte situația reală, pentru că altfel vom avea un uh, efect negativ asupra unui sector vital al economiei. Impactul economic nu influențează numai aviația și turismul, ci și întreaga economie și am văzut acest lucru. În 2001, ca urmare a atacului din septembrie, deci trebuie să ne gândim foarte bine la acest lucru și trebuie ca toate detaliile avute în vedere. Mulțumesc foarte mult! Și acum în numele celor nealiniați, doamna Angelica Vertman, aveți cuvântul. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Sicherheit steht über allem. Das Dragi colegi, siguranța este de importanță prioritară. Să ne închipuim uh, că avem un uh, avion plin de pasageri căruia îi se oprește motoarele, situație inacceptabilă. În 82, un avion cu pasageri a trecut printr-un, printr-un nor uh, de cenușă cu destinația uh, Noua Zeelandă și în 89 un zbor KLM a trecut printr-un nor de cenușă trebuie spus că nu se poate uh, că viața omenească nu are un preț. Zborurile de testare au avut loc, dar uh, nu au urcat decât până la o anumită altitudine. Astfel încât trebuie să spunem uh, foarte clar că în cazul zborului KLM nu se putea vedea norul de cenușă, chiar dacă acesta exista, deci problema vizibilității este una delicată. Ne dăm seama care sunt consecințele, riscul există și știm ce se poate întâmpla dacă uh, se desfășoară zboruri. În același timp, pierderile sunt amenințătoare și de amploare, dar trebuie să avem grijă cu redeschiderea spațiului aerian. Mulțumesc foarte mult! Domnul Matiu Groș are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Reprezentanții ai Consiliului Comisiei, interdicția zborurilor uh, ne face să continuăm dezbaterea largă pe care am avut-o pe acest subiect al transportului aerian în Parlament și sunt sigur că și Comisia ar dori să aibă un cuvânt de spus asupra acestor chestiuni dacă statele membre o lasă. Și o dezbatere pe care o avem nu numai în legătură cu aviația, ci și cu uh, căile ferate și în alte domenii. Deci trebuie să ne punem din nou această întrebare până obținem un răspuns uh, de la autoritățile din statele membre și de la Autoritatea Europeană de Coordonare, pentru că coordonarea este cuvântul cheie aici prima prioritate ar trebui să fie siguranța pasagerilor și nu aspectul economic. Deși, evident că și aspectul economic nu trebuie ignorat. Deciziile luate în statele membre au fost corecte și sper că în viitor Eurocontrolul și uh, autoritățile naționale de siguranță aviatică vor fi cele care vor lua deciziile și nu companiile individuale, pentru că altminteri vom avea situații în care diferiți experți vor avea opinii diferite. Din punct de vedere economic, sigur că avem de-a face cu un dezastru, Uh, e un sector care trece printre a treia criză. A fost întâi 11 septembrie, pe a criza economică, acum această situație. La nivel european și nu la nivel național, la nivel european ar trebui să abordăm și să atacăm această problemă și să pregătim un pachet de asistență uh, pentru un uh, sector care să se dea în toată Europa. Sigur că ar trebui să ajutăm, dar nu doar la nivel național și este foarte corect că adesea am discutat uh, situația pasagerilor. Acum pasagerii se află într-o situație în care nu primesc toată asistența uh, pe care ar merita-o sau la care s-ar aștepta. Presupun că uh, toate companiile aeriene afectate vor trata pasagerii în așa fel încât ei să-și poată folosi drepturile cerul unic european ar trebui să fie ținta noastră în viitor și uh, sunt sigur că va fi un subiect pe care îl vom discuta mult în viitor. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum domnul al Cadraui de la Socialiști și Democrația Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că sunt trei elemente importante în această dezbatere. În primul rând, Trebuie să avem grijă de pasagerii rămași uh, în diverse locuri și trebuie să le acordăm prioritatea numărul unu. Iar în ceea ce privește drepturile pasagerilor din Uniunea Europeană, mulți dintre ei uh, au primit un oarecare confort, însă haosul din aeroporturi și lipsa de informații s-au făcut simțite. Așa încât vă ruga, domnule comisar, să existe un uh, set de reguli europene agreate împreună cu autoritățile traficului uh, și cu liniile aeriene pentru a vedea cum putem să-i ajutăm pe oameni în aceste situații. Și în al doilea rând apelez la înființarea unui grup de inițiativă al Comisiei și statelor membre care să se ocupe de repatriere cât mai curând și mai eficient cu putință. Și Asta este treaba, um, sigur, a liniilor aeriene, dar cei și a celor care sunt mai departe. Iar dacă se deschide spațiul aerian mai încet, oamenii trebuie să aștepte. Și în al treilea rând, procedurile care se referă la interzicerea zborurilor. Și aici e nevoie de cooperare la nivel european cerul unic european va contribui probabil la acest lucru în viitor, dar Europa, de fapt, nu are capacitatea directă de a lua hotărâri în ceea ce privește spațiul aerian sau în ceea ce privește controlul spațiului aerian și așa încât nu poate lua deciziile potrivite. Aseară, totuși, în Europa, S-a folosit un model matematic destul de conservator, bazat pe cel mai grav scenariu, și acest lucru a dus la interzicerea zborurilor. În Statele Unite se folosește un alt model, iar interzicerea zborurilor se folosește numai deasupra vulcanului în sine, iar liniile aeriene folosesc această abordare diferită. Deci, să găsim care e modelul cel mai potrivit și să vedem uh, cum putem combina eficiența și siguranța. Și încă un punct, domnule președinte cum facem față impactului economic. Trebuie să ascultăm diversele posibilități, avem nevoie deci de o abordare europeană. Și nu trebuie să ne îmbătăm cu ideea că vom putea să plătim toate daunele suferite de toată lumea. Nu se poate așa ceva. Mulțumesc și do acum domnul Sterks. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun câteva cuvinte președintele, președintelui în exercițiu al Consiliului, nu dumneavoastră personal, ci predecesorilor și urmașilor dumneavoastră. Cum e posibil ca de ani de zile să se întârzie o abordare uh, comună pentru soluționarea acestor, de, acestor situații. Întotdeauna Consiliul este cel care rămâne în urmă, care nu dorește să Uh, accepte compromisurile. Iată de ce trebuie să tragem învățăminte din uh, această situație. S-a spus că e nevoie de mai bună coordonare, într-adevăr, nu numai în gestionarea traficului aerian. Autoritățile pot conlucra mult mai eficient, dar și dumneavoastră, domnule președinte, ați spus că Europa nu are atât de multe competențe, deci haideți să facem ceva, să-i dăm mai multe competențe pentru a ne ușura viața. În al doilea rând, informațiile științifice. Avem un centru specializat la Londra, care, care conlucrează cu Eurocontrol privind chestiunile de siguranță. Este oare suficient? Nu ar trebui modelul european să fie consolidat pentru a putea aduce la oaltă mai multe elemente într-un centru european privind siguranța aeriană. Acest uh, vulcan care a erupt acum, uh, iată, a mai uh, Uh, și în trecut, uh, așa cum 200 de ani se mai poate repeta această situație. Iată de ce modelul european trebuie să fie consolidat. Pentru Parlament este foarte important ca drepturile uh, pasagerilor să fie apărate. Mulțumesc, doamna Dura are cuvânt. De mii de persoane. Mulțumesc, domnule președinte. În timp ce zeci de mii de persoane încă sunt într-o mare dificultate, eu cred că această erupție vulcanică este un semnal de alarmă care ne face să ne revizuim uh, relațiile noastre în sistemul de transport și uh, mult prea marea noastră dependență față de transportul aerian, care progresiv s-a substituit tuturor uh, celorlalte moduri de transport, uneori cu ajutorul nostru. Întrebarea este ce se va întâmpla în săptămânile și lunile care vor veni, cum se va încheia această erupție. Uh, pe de o parte, trebuie să spun că susțin Consilia și, uh, Comisia și Consiliul pentru a susține, în primul rând, principiul securității. Într-adevăr, securitatea, siguranța înainte de orice, uh, Trebuie să spunem că într-un alt sector, la un anumit moment dat, în sectorul farmaceutic, în numele principiului Uh, precauțiunii, precauțiunii, uh, statele membre au făcut niște cheltuieli, uh, după părerea mea, aproape exagerate. Acum alte state membre încearcă să critique aceste precauții luate de Consiliu sau de Comisia Europeană. Eu cred că nu putem pune un preț pe siguranță, pe securitate. În rest, cred că trebuie să dezvoltăm transportul feroviar, este mare prioritate și așa cum spunea colegul meu, ar trebui să avem o imagine în care transportul feroviar uh, preia toate călătoriile pe distanță mică și medie. Uh, intermodalitatea, de asemenea, e foarte importantă. Acesta e și obiectivul uh, cărții albe pe care o avem în comisie. Pe termen scurt, obiectivul este evident să repatriem persoanele, pasagerii și să-i despăgubim și poate să vedem ce va fi necesar de făcut pentru companiile aeriene, dar într-un mod foarte țintit. De asemenea, cred că trebuie să Uh, aducem mai multă susținere uh, videoconferințelor ca mijloc de comunicare, pentru că e un accesoriu foarte semnificativ și foarte important, nu doar pentru Parlament, ci în general. Și cred că o susținere a acestei practici ar putea să ne diminueze dependența de transportul aerian și, în fine, pentru că președintele ne-a cerut, Poate că Parlamentul European ar putea să-și revadă sistemul de organizare și să considere că ar putea să lucreze 5 zile pe săptămână, timp de 2 săptămâni, decât câte 3 zile în fiecare săptămână. Asta ar fi o modalitate mai bună de a ne organiza munca pentru a nu mai depinde într-o măsură atât de mare de transportul aerian, care este extrem de fragil și supus, așa cum uh, Uh, vedem acum unor situații pe care nu le putem controla. Deci trebuie revăzut ansamblul sistemului și vom avea ocazia în cadrul cărții albe să facem acest lucru, dar și Parlamentul European ar trebui să-și revadă modalitatea de uh, lucru și mijloacele de transfer pe care le folosește. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Un minut dau cuvântul domnului Czarnecki. Bardzo żałuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, plâng faptul că mulți dintre colegi, înainte de a fi luat cuvântul, nu s-au adresat unor experți. Cei care au petrecut mii de ore în cockpit aceștia sunt experții. Aceasta mi se pare o discuție politică, o dezbatere politică și am impresia că, de fapt, se dă vina pe Consiliu pentru erupția uh, vulcanului. Aș putea să spun cu mâna pe inimă că Eurocontrol și hotărârea sa a fost cam grăbită, cam prematură și afirm acest lucru deoarece totul a fost uh, văzut, măsurat cu aceeași măsură, nu s-a ținut cont de diversitatea situației. Eu sunt în favoarea monitorizării constante, este o lecție pe care trebuie să o desprindem din aceste evenimente. Dar evident, hotărârile luate au fost luate pentru o perioadă lungă de timp și ar fi putut fi diferite. Mulțumesc, cu un minut și jumătate, domnul Enan. Mulțumesc, domnule președinte. Acum trebuie să dăm dovadă de sprijin pentru cei care au fost sau sunt în continuare victime acestei situații. În egală măsură trebuie să înțelegem și salariații societăților aeriene care, cu toate mijloacele care le-au stat la dispoziție, au încercat să răspundă problemelor um, călătorilor. Nu, um, nu vreau uh, să critic prea mult, fiindcă după război mulți viteși se arată, dar trebuie spus că siguranța călătorilor trebuie să fie întotdeauna principiul călăuzitor. Uh, mai bine un călător nemulțumit, dar viu, decât uh, un călător care să moară în mijlocul de transport. Europa suferă de o criză de credibilitate. Avem nevoie de mai multă unitate pentru a reuși să comunicăm mai bine cu cetățenii, să explicăm mai bine situația celor care pur și simplu doreau informații. Este foarte important, după părerea noastră, să sporim competențele Agenției Europene de securitate și să îi permitem să se sprijine pe hotările unui Consiliu Științific Permanent. Acest lucru s-a mai spus deja în repetate rânduri, dar trebuie să se reafirme acest lucru, fiindcă trebuie să ne ocupăm de complementaritatea mijlocelor de transport pe teritoriul european, având o mai bună coerență a mijlocelor de transport. Și dacă îmi permite, domnule președinte, trebuie să înlăturăm toate îndoierile aici. Ar dori să existe o misiune de anchetă privind această chestiune din partea Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult. Doamna Ana Rosbach, un minut și jumătate. Man. To akutte spørgsmål. 1. Den ubekvemme, den ubekvemme kendskærning af Europa ligger... Mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii. Dacă Europa se blochează de punct al transportului, nu mai poate concura cu celelalte continente la nivel mondial. Același lucru e valabil și pentru uh, companiile aeriene din America sau din Asia, care nu vor mai putea ateriza în Europa. Vreau să întreb, care e situația în ce privește uh, compensările financiare pentru companiile aeriene? Ce decizii, se va, ce decizii se vor lua în următoarele zile? Uh, Ați menționat acest uh, plan cu trei zone de zbor. După aceea, ziarul Financial Times spune că uh, multă lume e nemulțumită de faptul că spațiul aerian a fost închis în totalitate, în loc să se facă așa cum s-a făcut în America, când guvernul, unde guvernul a întrebat liniile aeriene dacă se închide spațiul aerian sau nu. Cred că ar fi un dezastru pentru pasageri dacă uh, companiile aeriene hotărăsc să continue să zboare numai ca să nu piardă bani. Avem nevoie de o strategie, trebuie să știm exact ce se întâmplă în atmosferă și trebuie să dezvoltăm uh, niște motoare mai puțin vulnerabile uh, pentru aceste avioane. Există probleme și preocupări legate de mediu, există problema poluării, Unii vorbesc despre uh, dezvoltarea unor avioane care să se alimenteze cu energie solară. Sigur, asta este un proiect de viitor, un proiect pentru viitor, uh, însă trebuie să ne asigurăm că toate orașele europene sunt uh, conectate. Mulțumesc, domnule Rosbach. Acum două minute, doamna Hubner. Minister, uh, Commissioner... Domnule președinte, domnule președinte, domnule comisar, știm că costurile liniilor aeriene sunt foarte mari, sunt afectate și alte industrii, dar sunt industrii care beneficiază. Ce contează acum este faptul că acest dezastru uh, a lovit deja europe, economia europeană fragilă și a pus la încercare nevoia de consolidare fiscală. Ojitorul de stat oferit companiilor aeriene și are un precedent în ceea ce au făcut și americanii după atacul terorist din uh, septembrie și este apreciat acest lucru. Dar am de adresat o întrebare comisiei. Știm la cât se va ridica această sumă, această povară pentru bugetele naționale care suferă din cauza lipsei de consolidare financiară. Ajutorul de stat prin bugetul de stat, bugetele naționale este oare cea mai bună soluție? Comisia nu s-a gândit și la alte posibilități și a doua întrebare, capacitatea europeană de a face față crizelor. În primele zile nu au fost consultări, n-a fost niciun fel de coordonare între autoritățile naționale relevante, iar situația cuprindea 80% din spațiul aerian european. Și sigur, domnule comisar, puteți fi independenți, dar puteți coordona. Uh, putem să spunem că, de fapt, coordonarea poate că ar fi dus la punerea în aplicare a unor soluții mai bune, așa încât sistemul uh, acesta ne arată că dezastrele care afectează cetățenii pot să apară și în afara teritoriului Uniunii Europene sau în zona economică europeană sau chiar în afara acestei zone. Deci am o întrebare adresată Comisiei. Cum va folosi acest dezastru pentru a întări capacitatea de gestionare a crizelor la nivel european? Noi, Parlamentul European, vom susține toate eforturile dumneavoastră ca să devenim mai eficienți în ceea ce privește gestionarea crizelor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hübner. Un minut, domnul Hannes Svoboda în ultimele zile am cercetat uh, alternative la transportul aerian în europa călătorind de la belgrad la viena și după aceea de la viena la strasbourg mai întâi uh, pe șosea și apoi pe calea ferată. Am uh, văzut că șoselele sunt bine puse la punct, dar situația feroviară este mai sumbră. Ce s-a întâmplat cu legislația pe care am plănuit-o? Am, dacă aceasta ar fi fost pusă în aplicare, am fi avut mai multe trenuri de mare viteză, un grad sporit de interoperabilitate. Trebuie să vă spun că toaletele din trenuri erau înfundate fiindcă erau prea folosite prea mulți călători în trenuri, nu erau, erau mai mulți călători decât locuri și oamenii stăteau în picioare pe coridoare. Un haos total. Avem nevoie de mai multă interoperabilitate și mai multe rezerve pentru aceste, pentru aceste situații. Am văzut uh, ce se întâmplă și iarna. Nu avem nevoie de să erupă un vulcan, pentru că și iarna, când ninge, uh, ne confruntăm cu uh, probleme de infrastructură. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Garrido, mulțumesc, domnule Calas, pentru explicațiile date și pentru eforturile depuse. Sunt de acord cu dumneavoastră că prioritatea este siguranța, că este o criză foarte grea cu care ne confruntăm, dar am comunicat târziu pentru că lucrul acesta s-a făcut la cinci zile după prima erupție. Dar, pentru a fi pe măsura așteptărilor cetățenilor europeni, concluzia trebuie să fie clară, simplă și pre- practică și trebuie să aibă efecte imediate care pot să fie văzute de toată lumea, așa încât contributorii uh, au dreptul ca în cele din urmă să li se garanteze trei lucruri. O mai bună transparență privind deciziile autorităților aeroportoare și privind evoluția situației, pentru că s-au comunicat târziu prim, în primele ore ale crizei și cred de asemenea că în foarte multe aeroporturi problemele s-au sporit și s-a împiedicat posibilitatea de a-și planifica călătorii alternative. Deci e nevoie de mai multă transparență când s-au definit aceste trei zone. Vrem să știm care sunt aceste trei zone și ce înseamnă. Apoi trebuie respectate drepturile călătorilor. Avem nevoie de claritate, avem nevoie să știm cine sunt factorii responsabili apropo de drepturile pasagerilor, care va fi cuprinderea lor, care vor fi termenele în care vor putea fi exercitate și apoi sunt de acord cu domnul comisar Cales, trebuie dată o urmare a acestor proceduri care vor fi folosite folosite de companii pentru a da viață acestor cerințe și în același și în ultimul rând ajutorul de stat adresat companiilor aeriene. Vreau să definim foarte clar care vor fi aceste ajutoare de stat, în ce termeni concreți trebuie să continuăm să monitorizăm consecințele acestei crize în rândul lucrătorilor acestor linii aeriene. Trebuie de asemenea să accentuăm și mijloacele de control pentru ca să nu se profite de acest aceste hotărâri. Trebuie să dezvoltăm mai mult coordonarea europeană și interoperabilitatea, pentru că această criză ne-a pus în fața acestei situații. Astăzi mulțumesc foarte mult. Un minut, domnul Bracon. Mulțumesc, domnule președinte. Nimeni n-ar fi putut să prezică evenimentele din Islanda și liniile aeriene trebuie să se confrunte cu evenimente neprevăzute, atât uh, erupții vulcanice, cât și contextul economic general. Uh, ținând seama de acest lucru, trebuie să spunem că o măsură cum, extremă cum este cea de închidere a spațiului aerian european trebuie să se bazeze pe uh, date științifice exacte cu condiția ca pagubele să fie minime și informația să fie corectă. Eurocontrol și autoritățile naționale nu au făcut decât să crească și mai mult frustrarea dată de proasta, prostul management al acestei crize Uh, prelungirea închiderii uh, spațiului cu 6-8 ore de la fiecare 6-8 ore, asta înseamnă că pasagerii n-au putut să planifice nimic și n-au putut să facă ceva decât să aștepte. Există computere, există tehnologie din satelit care pot să ne ajute să prezicem ce s-a întâmplat, dar chiar cu această tehnologie, practic am ajuns tot în situația să ne udăm degetul și să-l întindem în aer ca să vedem din ce parte bate vântul. Cel puțin așa a perceput publicul. A fost un dezastru pentru toți cei implicați. Prognoza pe termen lung uh, este necesară, nu decizii de la ora la alta. Vă mulțumesc foarte mult, domnule coleg. Două minute, doamna Christine de Verac. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să subliniez că principiul de precauție pus în practică de majoritatea guvernelor europene închizând uh, spațiile aeriene a fost o decizie înțeleaptă. Siguranța cetățenilor trebuie să primeze aici, iar în aceste condiții atitudinea unor companii aeriene care cer redeschiderea imediată și completă a spațiului Uh, aerian pe baza unui sau două zboruri de stare este indecentă. Domnul Ena a vorbit de complementaritatea mijloacelor de transport, mai ales de uh, uh, transportul feroviar. Vreau să vă spun că îmi pare foarte rău că perturbarea traficului aerian a fost agravată de situația din sectorul feroviar din cauza grevelor din acest sector. Aș dori să salut hotărârea Comisiei de, de alocare a ajutorului de stat pentru companiile aeriene afectate. Acest ajutor trebuie să fie unul excepțional. Vreau să vă spun că unul dintre criteriile pentru alocarea acestor ajutoare de stat este modul în care companiile și-au despăgubit clienții afectați de această situație. Este inacceptabil de faptul că unele companii abuzează de clauza de forță majoră pentru a nu își despăgubi uh, cetățenii cum cere uh, regulamentul 261 din 2004. Dacă nu, exist, dacă nu s-a propus călătorilor o soluție alternativă, aceștia nu trebuie să fie obligați să suporte și costurile financiare. Agențiile de turism nu trebuie să ramburseze uh, cetățenilor, călătorilor zborurile neutilizate, ceea ce este anormal. Companiile aeriene dispun de asigurări pentru cazuri de forță majoră, așa cum s-a întâmplat acum. Iată de ce trebuie să ne asigurăm că pasagerii sunt desfăgăbiți pentru uh, zborurile pierdute. Mulțumesc, are cuvântul acum unui și jumătate, doamna Țicău. Gracias, domnule președinte, Mr. Commissioner în ue douăzeci și șapte aproximativ opt sute de milioane de pasageri utilizează anual transportul aerian douăzeci și doi la nivel naional patruzeci și patru la nivel intracomunitar i treizeci și patru la nivel extracomunitar. erupia vulcanului din islanda ne a dezvăluit fragilitatea sistemului de transport european în ultimele ase zile peste șaptesprezece zero de zboruri au fost anulate i milioane de pasageri au rămas blocai în diferite locaii în interiorul uniunii sau în exteriorul ei. în aceste condiii obligatorie era informarea corectă i rapidă a pasagerilor. sigurana pasagerilor trebuie să constituie principala noastră preocupare. de aceea mai ales în interiorul uniunii ar fi trebuit să existe un sistem eficient de rerutare a pasagerilor către alte mijloace de transport căile ferate căile navigabile sau rutiere. dacă un astfel de sistem ar fi fost funcional șaizeci și șase din pasagerii blocai în această perioadă cei care circulau în interiorul unui stat membru sau în interiorul comunităii ar fi ajuns la destinaie utilizând alte mijloace de transport devine imperativ să alocăm fondurile necesare pentru ca transportul transeuropean să fie dezvoltat astfel încât căile ferate de mare viteză să deservească toate capitalele statelor membre precum i marile orae europene. de asemenea devine imperativă i dezvoltarea transportului naval pe căile navigabile interioare i a coridoarelor maritime europene. haidei să dăm dovadă de voină politică i să păstrăm deviza keep europe moving. Mulțumesc și acum un minut și jumătate, domnul Gallagher. Uh, Mulțumesc. Uh, vreau să îl îndemn pe domnul comisar Klaus să rezolve această problemă. Domnule președinte, cred că ce s-a întâmplat zilele acestea ne reamintește că până la urmă suntem în continuare la mila mamei natură. Eu vin din Irlanda, care are două legături maritime cu Europa uh, și pot să vă spun că poporul meu a resimțit efectele acestei crize mai mult poate decât orice alt uh, Uh, alt stat și alt popor. A, după anunțul de aseară a fost o mare speranță că situația se va îmbunătăți și uh, cu toate acestea restricțiile în spațiul nostru aerian s-au extins până la ora 1 după amiaza în această zi. Mulți pasageri sunt blocați, nu doar în Europa, ci și în alte, pe alte continente și prioritatea noastră este să ajutăm pe acești oameni. Oameni care, de exemplu, le-a murit cineva și nu pot ajunge la mormântare, Uh, acești oameni ar trebui să primească prioritate la liniile aeriene și să nu fie tratați ca orice alt pasager. Mă bucur că Comisia va crea un grup de lucru care să studieze consecințele economice. Sigur, esențial este ca rolul Eurocontrol să fie întărit ca rezultat al acestei crize, pentru că uh, vulcanii nu respectă criterii economice, geografice sau politice sau frontiere politice. Trebuie să fim de acord că încercarea de a rezolva această problemă în 27 de state membre nu va avea succes și că trebuie să avem o singură abordare. Președintele întrerupe vorbitorul. La palabra ora por Are cuvântul acum un minut domnul Ford. Doamna Ford. Norul de cinușe a afectat milioane de pasageri, a adus pierderi foarte multor uh, afaceri și mulți colegi ai noștri au rămas uh, acolo unde se aflau în această săptămână, iar președinția trebuie să fie să, să, să mulțumim că n-a putut, uh, că nu votează fără acești colegi ai noștri aici. Totuși, vulcanul ne-a adus aminte că nu suntem stăpânii planetei și că nu avem toate răspunsurile la toate întrebările. Este foarte clar că trebuie să înțelegem mai bine atât cenușa vulcanică cât și gazele vulcanice și trebuie să încurajăm cercetările în acest domeniu. Noi am uh, devenit dependenți de transportul aerian, iar în anii viitori trebuie să reducem această dependență trebuie să salutăm, uh, eu știu, investițiile în sisteme de comunicare progresive ca și în trenurile de mare viteză. Și, de asemenea, trebuie să salutăm planurile de a reduce călătoriile inutile și este un domeniu în care Parlamentul ar putea să dea un exemplu personal. Mulțumesc, doamna Ford. Două minute, domnul Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Fenomene naturale excepționare ca erupția din Islanda din păcate nu pot fi încă prevăzute. o reacie neadecvată poate fi argumentată în astfel de cazuri dar o singură dată. avem obligaia să analizăm atent ce s a întâmplat i să pregătim un răspuns eficace în cadrul repetării unui astfel de fenomen. informaiile referitoare la consecinele erupiei au fost insuficiente. astăzi la aproape o săptămână de la începutul haosului nu tim încă cât va mai dura i care sunt de fapt riscurile este necesară crearea unui centru de monitorizare adecvat indiferent de costuri pentru a da posibilitatea celor implicai companii i pasageri să ia măsurile necesare. reacia companiilor a fost întârziată i fragmentată i a creat mari probleme pasagerilor. nu a existat nicio încercare de cooperare între companii pentru o dirijare coordonată a fluxului de pasageri i a utilizării la maxim posibil a rutelor încă disponibile singurul răspuns logic la acest neajuns este crearea cerului unic european i asigurarea controlului traficului centralizat în responsabilitatea unui singur uh, organism. domnule uh, preedinte al consiliului anul trecut am fost raportor pentru cerul unic european i mi a fost foarte greu să scot forma actuală după negocieri extrem de dure cu consiliul. anul acesta se întâmplă exact acelai lucru uh, cu coridoarele de marfă europene cred că ar trebui statele membre să îneleagă ceva din ce s a întâmplat acum. reacia statelor membre nu a fost uh, uh, suficientă i nu a condus la asigurarea transportului prin alte uh, mijloace. în europa astăzi nu poi să cumperi un bilet de călătorie cu trenul într un mod civilizat. crearea unui centru de intervenie i de coordonare european în caz de fenomene naturale excepionale este absolut indispensabilă modernizarea transportului de călători pe calea ferată este de asemenea o prioritate despre care se vorbete foarte mult dar se face prea puin. sper că statele membre au îneles un lucru extrem de important nu este suficient să fii pregătit la tine acasă este necesar să existe aceleai condiii peste tot în uniune este necesară o coordonare la nivel european o responsabilitate la nivel european o posibilitate de a lua o decizie la nivel european. mulumesc. Grazie. Președintele, mulțumesc, domnule Marinescu. Un minut și jumătate, domnul Lambrinidis. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Στην ηφαιστειακή φουρτούνα που έχει χτυπήσει. Bunul capitan se vede în uh, furtună, iar Uniunea Europeană a reacționat cu, întârde, cu întârziere și nu le-a prezentat cetățenilor europeni adevărata problemă. De asemenea, am reacționat târziu și la furtuna economică, dar asta este altă problemă. Trebuie să ne discutăm, să discutăm despre trei lucruri. În primul rând, reluarea vonurilor, iar liniile aeriene nu pot să hotărască singure dacă să zboare în norul de cinușe sau nu. Acest lucru este aparține uh, autorităților competente competente. Și apoi trebuie să nu punem în pericol nici o viață. Apoi, coordonarea între țări din primul moment este fundamentală, iar acum cu ajutorul Eurocontrol și al serviciilor respective meteorologice, trebuie să deschidem coridoare alternative, așa cum s-a făcut astăzi. Și acest lucru îmi creează un oarecare sentiment de frică, iar apoi într-o situație ca aceasta, trebuie pus în aplicare regulamentul de indemnizare a pasagerilor, pentru că acest lucru ar trebui să se aplice automat. Foarte puțini pasageri uh, au siguranța că le vor, își vor recupera costurile din această perioadă și, deși au negociat cu companiile în momentul în care acest lucru trebuia aplicat automat, iar aici, la Parlamentul European, ar trebui să găsim o formă pentru a obliga companiile să reacționeze față de acest regulament și să se respecte drepturile pasagerilor. Mulțumesc, domnule Lambrinidis. Și acum două minute, domnul Belet. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimați colegi, bună dimineața. Aceste circunstanțe sunt uh, excepționale, bineînțeles. Traficul aerian a fost foarte afectat, uh, cel mai grav de la atacurile teroriste din septembrie, dar uh, trebuie să recunoaștem că nu suntem pregătiți pentru astfel de fenomene fiindcă toate eforturile făcute de, fiindcă în ciuda eforturilor făcute de agențiile de turism și liniile aeriene, mulți pasageri au fost pur și simplu lăsați de izbeliște și au trebuit să se descurce pe cont propriu. Trebuie să luăm măsuri în acest sens. Cred că avem nevoie de un plan de acțiune coordonat la nivel european. Siguranța este importantă, dar în același timp trebuie să oferim pasagerilor informații a, ei au nevoie de un interlocutor, cel puțin și de garantarea uh, cazării. Pe viitor trebuie să îmbunătățim uh, condițiile pentru pasagerii afectați. Este limpede că în Europa trebuie să investim mai mult în transportul feroviar de mare viteză transfrontalier care ar oferi o alternativă viabilă transportului aerian. Acum, în cadrul strategiei 2020, haideți să ne asigurăm că vom avea o infrastructură feroviară funcțională. Mulțumesc foarte mult. Acum un minut și jumătate, Joe Linen. Als ob wir es geahnt hätten, hat der... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Envi, care Uh, este responsabilă pentru protecția împotriva dezastrelor, are un raport din proprie inițiativă privind abordarea comunitară a dezastrelor naționale. Domnul uh, Veira este raportor și o să votăm acest raport în curând. Situația aceasta cu vulcanul ne-a arătat că Parlamentul poate foarte rapid să adopte o poziție. Sunt de acord cu acei colegi care spun că suntem prost pregătiți pentru dezastre naturale. Din fericire, Europa nu are parte de prea multe dezastre naturale, dar nu avem nici prea multă experiență și vedem că managementul de criză nu e prea performant. Cred că ne-a luat prea lung să reacționăm. 5 zile până s-a făcut un zbor test mi se pare prea mult. Trebuie să învățăm niște lecții din această situație. Nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni, dar experiența ne arată că pentru următoarea situație de acest gen trebuie să ne pregătim, să ne îmbunătățim performanța. Această cenușă vulcanică ne-a arătat cel puțin un lucru, nevoie de mai multă Europa, de mai multă coordonare. Domnule comisar, spuneți că autoritățile naționale sunt cele care au puterea de decizie, dar oamenii care suferă sunt uh, Uh, afectați de această chestiune sunt nesatisfăcuți și avem nevoie de mai multă Europa pentru politica antidezastru și tratatul de Lisabona ne dă această posibilitate și aș vrea să uh, vă întreb cum folosiți tratatul de la Lisabona în cazul protecției împotriva dezastrelor. Președinte, mulțumesc. Următorul vorbitor, două minute, domnul Delvaux. Mulțumesc, domnule președinte haos, paralizie, catastrofă, dezastru, avem toate aceste cuvinte în presă pentru a denumi închiderea spațiului aerian în Europa și nu voi repeta ce s-a spus, că impactul financiar este colosal al acestei crize, atât direct cât și indirect. Dar mă bucur de posibilitatea de acordării unor ajutoare publice acestui sector, care este pus la încercare din septembrie 2001, dar mă uimește modul în care a fost gestionată criza la nivel european european. Milioane de pasageri au fost blocați în cele patru colțuri ale lumii. Pierderile economice sunt exponențiale. Așa că a fost nevoie nu de una, două, trei sau patru, ci de cinci zile pentru ca miniștrii transporturilor să se reunească în teleconferință pentru a-și coordona acțiunile și să hotărască crearea acestor zone diferențiate de trafic. Nimeni nu contestă prioritatea absolută, repet, absolută a principiului precauției, dar astăzi, când se reautorizează reluarea traficului în uh, zonele respective, ne întrebăm care sunt garanțiile de securitate suplimentare pentru pasager pe care nu le-am fi putut acorda noi înainte, mai ales că acum vulcanul rupe din nou. Dacă ne uităm la activitatea vulcanului și la meteorologie, cine va face uh, evaluarea actualizată a nivelului de securitate al coridoarelor aeriene? Și apoi dacă această situație durează sau se repetă, Modelul acesta de gestiune trebuie să ducă la o mai bună coordonare a statelor membre sau la o cooperare bazată pe date reale sau existența unor mijloace de transport alternative și excepționale, însă e nevoie de coordonarea repatrierilor zecilor de mii de pasageri care au și dreptul la informație și la asistență. Ori, până în acest motiv, nu au fost întreprinse numai inițiative izolate și naționale. Mulțumesc, doamna Delvo. Are acum cuvântul doamna Ayala Sender, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte în această dezbatere trebuie să ne asumăm niște răspunderi, pentru că e vorba de decizii naționale și interguvernamentale și vedem că nu sunt suficiente și nu putem să folosim nici motivele statistice. Așa cum spunea președința spaniolă, este adevărat că s-a închis aerul, spațiul um, aerian pentru a găsi soluția la haosul care depășea guvernele naționale și care, mai presus de orice, aducea la disperare mii de pasageri a căror repatriere trebuie să fie prioritatea noastră. Dacă măsurile inițiale au plecat de la principiul precauției și al securității, fapt viitorul incert și faptul că deciziile inter interguvernamentale nu au fost întotdeauna cele mai bune, duc la întrebarea veșnică. Ce face Europa? Președinția spaniolă a reușit ca în timp record, sigur nu suficient de rapid, dar ținând cont de această magnitudine a problemei în timp record, să ajungă la răspunsuri corecte aplicarea drepturilor pasagerilor nu rezistă în fața unei situații excepționale, iar în acest termen scurt trebuie repatriați toți cei rămași în alte locuri, iar serviciul exterior ar trebui, extern ar trebui de asemenea să aibă acțiuni de urgență și nu se poate închide la sfârșitul săptămânii iar uh, industria turistică, logistica, liniile aeriene, care abia se apropiau de ieșirea din criză, au fost uh, rău lovite. Comisarul Almunia va lua măsuri pentru acest sector și va contribui la ieșirea din criză, iar în cele din urmă ne lipsește un sistem de înlocuire pentru mobilitatea aeriană în momentul în chiar dacă avem de-a face cu cerul unic. Nici... Vă mulțumesc, doamna Iala, spune domnul președinte. Are acum cuvântul două minute domnul Sazada. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, koleżanki, koledzy. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Fără îndoială ne confruntăm cu o situație de criză. Traficul aerian european a fost redus cu 70%, 80% din aeroporturi sunt închise, dar sper să tragem unele învățăminte, concluzii constructive. În primul rând, Comisia trebuie să facă tot ce este în putință pentru ca erupția vulcanică să nu falimenteze transportatorii europeni. Iar acest lucru, în contextul dezbaterii de ieri, privind situația sectorului aviatic și faptul că Consiliul nu dorește să financeze noi uh, măsuri de securitate. Uh, scanerele corporale și interdicția fluidelor la bordul avion aeronavei nu uh, vor um, intensifica siguranța, nu vor consolida siguranța, ci vor aduce probleme transportatorilor. În ultimul rând, a fost o decizie înțeleaptă să se interzică zborurile din considerente de siguranță, dar haideți să nu ne oprim aici, ar trebui să dăm o mână de ajutor celor care au rămas blocați în aeroporturi. În Comisia pentru Transport s-a discutat uh, chestiunea drepturilor pasagerilor în nenumărate rânduri dar acum ne dăm seama că sectorul aviatic joacă un rol uh, crucial în economia europeană. Și acest lucru uh, mai ales, a fost mai ales important pentru cei care nu au putut participa la funeralele președintelui polonez duminică. Mulțumesc! Ultimul vorbitor din această rundă, domnul Leichfried, un minut și jumătate. Ich denke, geschätzte Kolleginnen und Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar, domnule președinte al Consiliului. Cred că reacția a fost satisfăcătoare, date fiind uh, circumstanțele. Siguranța a fost pe primul loc. Putem să discutăm dacă acest nor de cenușe ar fi putut uh, fi investigat mai rapid și analizat mai rapid, dar, în general, cred că uh, s-a reacționat bine. Ce trebuie să discutăm acum, la ce trebuie să ne gândim acum, este ce se întâmplă cu oamenii care sunt în continuare blocați, cu acei europeni care tot nu pot ajunge acasă. Ieri, Trei dintre ei m-au sunat, erau o familie uh, care stăteau pe un aerop- într-un aeroport din Thailanda și cărora li s-a spus că o să poată zbura eventual pe 29 aprilie, deci mai au încă mai mult de o săptămână până să se întoarcă acasă. La fel, uh, niște tineri uh, care se află la New York li s-a spus să nu plece din camera de hotel uh, în următoarea săptămână, pentru că în orice moment pot fi uh, chemați la aeroport, dar nu se știe când. Și cei care se află în Thailanda nu-și mai pot permite să rămână acolo, dar sunt obligați să o facă. Acestea sunt lucrurile la care trebuie să ne gândim aici în Parlamentul European și să le oferim niște soluții, să facem propuneri, să îi susținem. Nu putem uh, să uh, îi lăsăm pe europeni să se descurce singuri în aceste situații, trebuie să ajutăm. Președintele, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. În acest moment... Fără, fără îndoială, tema pe care o dezbatem este urgentă și creează multe neliniști, mai ales cetățenilor, așa încât uh, sunt foarte multe cereri pentru catch the eye, mai multe decât oricând. Este o situație record. Avem acum, cred că vreo 13 sau 15, iar regulamentul le permite oamenilor să ceară acest lucru, însă nu mai putem permite să vorbească 20 de vorbători, dar o să încercăm să permitem toate intervențiile până când sosește domnul președinte care a ieșit un moment și care m-a lăsat să-l încoloiesc, uh, dar cum nu vreau să începem uh, următoarea dezbatere, încercăm aici să facem acest lucru. Deci primul are să fie domnul Silvestris din Partidul Popular. Un minut. Știți foarte bine că aveți la dispoziție un minut și după un minut vă luăm microfonul. Domnule președinte, interventi per le azioni che hanno svolto. Mulțumesc, vreau să mulțumesc Comisiei și președinției, președinției spaniole pentru acțiunile întreprinse. Dezbaterea pe care o avem aici, dat fiind prioritatea care, pe care reprezintă siguranța și consecințele acestui dezastru, acestei catastrofe naturale neprevăzute, iată că norul de cenușă nu a provocat accidente, ceea ce ar trebui să ne bucure. În ceea ce privește calendarul, poate că am fi putut acționa mai rapid, poate că am fi putut um, redeschide spațiul aerian uh, în condiții de siguranță mai repede. Analizând impactul, aer, impactul economic asupra companiilor aeriene, acest, ne dăm seama că acesta a fost semnificativ. Vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, domnul Tarabela, Tarabela are cuvântul. Domnule președinte, această dezbatere a dat loc multor intervenții ale unor specialiști în transporturi și adevărat că ne-am concentrat mult pe problemele economice pe care această situație specială și imprevizibilă le-a creat și pe aspectul uman. Eu uh, aș privi mai degrabă problema din optica apărătorului drepturilor consumatorului, mii de consumatori care sunt blocați în diverse locuri din lume și nu se pot întoarce acasă. Mulți dintre ei nu mai au mijloace să rămână acolo, sunt blocați și nu au nicio alternativă față de această imagine de aeroporturi goale și de ceruri pe care nu zboară niciun avion, ar trebui să ne gândim eventual la uh, uh, reformarea directivei privind transportul aerian și mai ales cele privind uh, uh low costul și poate că acum ar trebui să se creeze o asigurare specială pentru cazuri de forță majoră care se acopere situații uh, de acest gen când oamenii sunt blocați în diverse locuri. Mulțumesc, domnule Tarabela. Are cuvântul domnul Gorența. No le vemos en la sala. Tiene la palabra el señor Masip. Domnul Masip, pentru că domnul Guarența aveți eh, cuvântul, vă rog, grăbiți-vă să luați cuvântul, pentru că altfel un coleg eh, pierde posibilitatea de a vorbi. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Situația actuală arată doar cât de lipsiți de grijă suntem față de forțele naturii. Ar trebui să fim mai bine pregătiți, ar trebui să fim mai bine pregătiți pentru o reacție rapidă în situații de urgență. Sigur că e greu să ne pregătim pentru ceva ce se poate întâmpla la 150 de ani. Cu toate acestea, suntem martorii unor asemenea evenimente toată structura aeriană europeană, toată structura feroviară europeană este insuficientă, deci trebuie să ne punem problema cum să o îmbunătățim. Și sunt alte întrebări la care trebuie să răspundem și anume uh, ce ajutoare de stat se vor oferi firmelor, companiilor aeriene aflate în pericol? Sigur, banii aceștia trebuie să fie injectați pentru îmbunătățirea situației financiare și apoi trebuie să vedem cum elaborăm strategia care să ne pregătească pe termen lung pentru o reacție. Mulțumesc, domnul Masipă. Mulțumesc, domnule președinte. Comisarul vorbea de absurditatea procedurilor și am pierdut foarte multe ocazii, foarte multe tratate pentru a introduce competența comunitară asupra spațiului aerian european. Dar dacă nu am putut să intervenim așa cum trebuia în celul unic european, dacă nu am uh, supravegheat drepturile pasagerilor și aplicarea lor și dacă am cerut, eu știu, uh, să se amâne diversele conflicte din transportul terestru. nu s-au asigurat serviciul minimum, ar... mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Sikierski are cuvânt. Doamnelor și domnilor, ne confruntăm cu o situație dificilă în uh, sectorul european al aviației. Sperăm că aceasta nu se va dezvolta într-o criză totală a sectorului aviației. Ar trebui să tragem concluziile ce se impun din această criză și în ce privește uh, siguranța sectorului aviatic și problema mobilității, acestea ar trebui să fie prioritățile noastre. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea tuturor mijloacelor de transport se face în mod sustenabil și, de asemenea, trebuie să privim transportul persoanelor și mărfurilor din punct de vedere al dezvoltării economice, mai ales în, momente de criză economică. De asemenea, avem nevoie de coordonare și de susținere reciprocă pentru uh, companiile aeriene și întregul sector. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Boris. Catastrofa. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule comisar. Această catastrofă naturală ne-a arătat că în uh, Europa nu avem proceduri de urgență pentru astfel de situații. În primul rând, Uniunea Europeană ar trebui să coordoneze măsurile de siguranță și măsurile de redeschidere a traficului aerian. Aceste competențe nu ar trebui să rămână naționale. În ceea ce privește pierderile economice, asigurările pentru astfel de situații ar trebui să fie reglementate la nivel european. Situația pasagerilor care au rămas blocați aici nu um, avem um, um, rețele bine puse la punct feroviare și TNT-uri. Uniunea Europeană ar trebui să aibă proceduri europene pentru cei care rămân blocați în afara continentului. Sperăm că toate aceste proceduri să fie puse în aplicare. Mulțumesc, domnul să are cuvântul. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc, stimați colegi. În aceste zile ne-am confruntat cu o situație critică. Modul de transport de care depindem pentru activitatea noastră parlamentară la Strasbourg sau la Bruxelles nu mai exista, așa că ar trebui să luăm autobuze sau trenul, ceea ce a durat foarte mult, iar unii dintre colegi nici măcar n-au putut să vină ne-am dat seama că nu depindem de aviație. Există mijloace alternative, dar infrastructura trenurilor uh, în acest moment s-a dovedit că nu, este, nu are capacitatea tehnologică necesară. Ne putem imagina în Uniunea Europeană o oprire completă a trenurilor sau Uniunea Europeană unde nu există zvoluri de, de peste 1000 de kilometri? Cred că ar trebui să ținem cont și de efectul schimbărilor de climă uh, al rafinăriilor Are cuvântul doamna Alvarez. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că reacția din acest moment doar ușurează situația, dar nu evitează reproducerea acestei situații în acest transport. Nu există soluție pe termen scurt, trebuie să fie aceasta o posibilitate, uh, mai ales în momentul în care se elaborează Cartea Albă, pentru a include, pentru a introduce și pentru a stabili măsurile necesare pentru a renunța la dependența excesivă față de sistemul de transport aerian. Trebuie să echilibrăm această situație, să întărim transporturile alternative care acum sunt la un nivel deficitar, cum ar fi transportul feroviar sau transportul maritim. De asemenea, cred că atât domnul Calas cât și uh, raportorul trebuie să țină cont de ce au spus colegii apropo de necesitarea întăririi căilor ferate și implicarea Europei în această rețea de transport. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Bensec. Tak, tak, herr formand. Der er sagt mange fornuftige ting her under debatten i formiddag, men jeg mener bare, at man er nødt... Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe lucruri foarte interesante în această dimineață, dar cred că ar trebui să putem uh, privi un pic mai departe. Uh, există riscul să repetăm experiența prin care tocmai am trecut. Uh, specialiștii vulcanologii din Islanda uh, spun că e o problemă doar de când vor fi alte erupții și nu dacă vor fi alte erupții. Deci trebuie să ne pregătim și trebuie să ne concentrăm asupra unei legături mai bune, unei comunicări mai bune între capitalele europene Uh, și să avem o reală interoperabilitate. Acest lucru este foarte necesar. Mulțumesc, domnule Benson. Are cuvântul doamna Fazon. Dragi kolegice in colegi, seveda nam je vsem jasno, da mora biti varnost potnikov na prvem mestu in da danes o njej govorimo predvsem zato, ker nas je narava. Mulțumesc foarte mult. Este limpede că siguranța pasagerilor trebuie să fie prioritatea principală Am uh, văzut uh, că, navel, că aeronavele erau consemnate la sol, lucrătorii din um, industria aeriană se tem că și-ar putea pierde slujbele. Consecințele economice sunt masive și, bineînțeles, um, se presupune că dacă în sectorul agricol se oferă despăgubiri, atunci și ei ar putea să primească despăgubiri. Dar trebuie să tragem învățăminte din această catastrofă naturală. Europa are nevoie de o mai bună coordonare a mijloacelor de transport. Trebuie ca alte mijloace de transport să devină prioritare. Este vorba de mijloace de transport care sunt mai puțin poluante decât um, sectorul aviatic. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Dank u wel, voorzitter allereerst mijn medeleven naar iedereen die geraakt is door deze crisis. En dat is het woord dat wij veel te. Mulțumesc, domnule președinte. Am multă înțelegere pentru tot ce afectați de această criză și am auzit foarte multe lucruri despre această criză a transporturilor, criză financiară, de orice altă criză care poate să apară. Societatea europeană este foarte vulnerabilă. Avem nevoie de o plasă de siguranță, avem nevoie de o societate verde. Uh, așa încât avem nevoie de transporturi verzi, ecologice și nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Mulți membri ai grupului meu au arătat faptul că e o chestiune de necesitate rapidă. Trebuie să investim în transporturile verzi și chiar mai departe, dacă putem influența. Să ne gândim la transportul uh, maritim, la transportul fluvial. Avem nevoie de acest lucru. Mulțumesc! doamnă Merkez și acum dau cuvântul doamna Meissner și le vă cer iertare, dar pe lista pe care o aveam n-am văzut cărui grup îi aparține, trebuia să vă dau drumul, să vă dau cuvântul mai devreme. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că pasagerii sunt prinși într-o situație foarte dificilă. Vrem ca pasagerii să fie transportați în siguranță, dar până la urmă trebuie să le oferim un mijloc de transport și avem nevoie de toate mijloacele de transport care există. Uh, nu putem pur și simplu să eliminăm avioanele. Toată lumea vorbește că ar fi foarte util să avem trenuri de mare viteză. Dar care e utilitatea unui tren de mare viteză dacă nu poate să treacă frontiera în, în țara vecină? Pentru că sunt diferențe de interoperabilitate. Deci avem nevoie să obținem o reală interoperabilitate în sectorul uh, uh, trenurilor, așa cum avem nevoie și de un real cer european unic. Și vreau să fac un apel către uh, toți uh, depinde de statele membre, pentru că statele membre blochează adesea Uh, aceste inițiative. Așadar, faceți lobby pe lângă partidele noastre ca să fie în, în favoarea deschiderii transportului în Europa. Dacă putem să convingem partidele din care provenim, așa vom reuși să îmbunătățim situația în viitor. Mulțumesc foarte mult, doamna Corina Crețu în ultimele zile se vorbete foarte mult despre pierderile de natură economică suferite de companiile aeriene care sunt o realitate i devine evident că se impune adoptarea unui mecanism de ajutor al companiilor cu atât mai mult cu cât se poate ca această criză provocată de erupia vulcanului islandez să se prelungească dar înainte de toate cred că trebuie să fie sigurana pasagerilor i protecia consumatorilor. au apărut foarte multe nemulumiri din partea pasagerilor care sunt tratai diferit în funcie de ară sau de companie. este evident că se impune unificarea practicilor în materie care ar fi un mare pas înainte pentru pasageri care acum sunt plimbai din loc în loc pe un fundal de incertitudine în legătură cu redeschiderea spaiului aerian. mulumesc foarte mult! Mulțumesc. Euh, domnule președinte, domnule comisar, știm că există această criză de câteva zile și acest lucru arată și nu s-a spus eșecul strategiei de la Lisabona pe care o pune la Uh, în practică Uniunea Europeană de câteva decenii. Este vorba de regulamente, de dereglementare și acest lucru arată că astăzi criza uh, arată că Uniunea Europeană nu poate coordona abordarea iar în felul acesta nu poate nici măcar să-i promit, să-i protejeze pe cei blocați în aeroporturi dar nu poate nici să arate care este perspectiva oferind companiilor aeriene care fac testul, teste ceva în schimb. Deci e nevoie de o mai multă Europa, de mai multe servicii publice din partea Uniunii Europene într-un sector cum este sectorul transportului aerian. Are cuvântul domn, doamna Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că această criză este neprevăzută și principiul precauțiunii trebuie, trebuie să fie principiul prioritar și trebuie să învățăm ceva din acest lucru. În primul rând, cinci zile n-am auzit vocea europeană bazată pe autoritatea politică. Uh, lucrul acesta a lipsit când a fost vorba de apărarea drepturilor pasagerilor, de clarificarea drepturilor lor și de găsirea unor alternative de transport în timp ce se coordonau concluziile. A doua concluzie, ieșirea din criză în ceea ce privește cetățenii obișnuiți nu poate fi o luptă între cei care apără niște principii și cei care doresc să-și păstreze profiturile. Așa încât trebuie să avem o imagine clară a modului în care ieșim din această situație și ajungem la cerul unic european. Mulțumesc, doamna Ferreira. Următorul vorbitor. Président, le principe de précaution est devenu un principe irresponsable. Domnule președinte, principiul precauțiunii a devenit un principiu al responsabilității Noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Uh, de exemplu, atunci când vorbim despre gripă, miliarde de persoane sunt invitate să se vaccineze. Uh, în acest caz, uh, închidem toate aeroporturile, chiar dacă experiența practică ne demonstrează că cenușa vulcanică nu este periculoasă decât dacă traversăm direct un nor vulcanic apar tot felul de uh, experți care încep să vorbească despre reducerea dependenței pe transportul aerian și uh, folosirea mai degrabă a transportului feroviar. Acest nor va ajunge probabil și în America și uh, peste tot. Vă mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului López Garrido. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, în mod evident, a existat un acord în sensul că trebuie să începem să acordăm importanță lucrurilor în funcție de natura lor, însă domnul deputat Michael Graham a spus acest lucru foarte clar și eu sunt de acord că avem de-a face cu un mesaj foarte important pentru noi toți și de asemenea trebuie să acordăm importanță și Uniunii Europene în fața unei crize care are relevanță europeană și care a afectat foarte mulți cetățeni europeni și din alte țări, din afara Uniunii Europene și firește și economia din multe sectoare europene. S-a constatat imediat că măsurile luate de statele membre în legătură cu deschiderea sau deschiderea aeroporturilor a fost o hotărâre care clar a trebuit să fie luată deoarece erau depășiți de situația prezentă și a trebuit să fie nevoie și de o intervenție din partea Uniunii Europene. Intervenție care a venit imediat, domnul Speroni, doamna Ferreira, imediat s-au întâlnit vineri, s-a constatat că existau anumite situații care se prelungeau, situații mai grave, în sensul că acest um, această situație se prelungea astfel încât, împreună cu președinția spaniolă, Comisia Europeană și Eurocontrol cei trei factori au colaborat foarte bine și chiar duminică, exact cum a spus domnul Calas, a avut loc o apariție publică din partea Comisiei și a președinției. Chiar domnul Calas și cu mine am explicat situația și în același timp am prezentat ce urma să se întâmple, și anume întâlnirea de ieri a Eurocontrol, precum și hotărârea luată în Consiliu, care a fost convocat și de, de către guvernul spaniol, de ministrul de transport, mă refer la reuniunea care a avut loc ieri, astfel încât s-au luat măsuri pentru ca acest lucru să ducă la o decizie, la măsuri, la anumite anumită abordare și anumite orientări cu caracter european și tocmai astăzi se pune în practică, se uh, pune în aplicare hotărârea care a fost adoptată ieri în Consiliul Extraordinar de Ministri. Uh, astăzi de dimineață, Eurocontrol, începând de la 8, a definit uh, patru zone în cadrul unui perimetru de securitate extins în care nu se va putea zbura și există și alte zone în interiorul cărora acest zbor este posibil, cu condiția să existe acorduri și coordonare între state și în același timp există o deschidere progresivă a aeroporturilor, care va depinde firește de condiții și de natura faptelor. Bineînțeles că de acest lucru depinde totul, dar de hotărârea luată ieri a fost deja pusă în practică începând de astăzi și se pornește în mod constant de la principiul prudenței și a garantării siguranței pasagerilor. Cred că S-a constatat imediat că abordarea europeană în această situație a permis luarea unei hotărâri mult mai echilibrate. Abordarea europeană a permis să se ia în calcul mai mulți factori și trebuie să se țină cont în mod constant uh, că se pot întâmpla și evenimente extraordinare ca cel uh, pe care îl trăim de câteva zile. În același timp, modelul de evaluare a riscurilor este astfel mult mai exact iar domnul Sterchi, în momentul în care a vorbit, când ați vorbit de acest lucru, pot să vă spun că Eurocontrol ține cont de hotărârile luate în, ține, cont de hotărârile Comitetului de Cenușă Vulcanică de la Londra și nu ține cont de zborurile test. Și noi ținem cont numai de informațiile care vin de la autoritățile pertinente, care vin de la producătorii de avioane, cei care fabrică avioane. Ținem cont de informații din partea agențiilor europene de siguranță de la Köln, Agenția Europene de Siguranță Aeriană de la Köln și toate acestea pentru a avea o imagine cât mai clară și iată că astăzi, în acest moment, acest lucru se întâmplă în baza propunerilor pe care le-am primit, care au la bază datele și științifice de la care pornește Eurocontrol. De asemenea, trebuie să ținem cont de siguranță, pentru că trebuie să acordăm prioritate siguranței. Este un principiu fundamental, mai important decât oricare altul și uh, cu asta mă um, opresc în legătură cu intervențiile care au făcut referire la acest subiect. Și trebuie să ținem cont de consecințele economice, iar Comisia, de asemenea, a luat o serie de măsuri care au fost foarte bine primite de noastră, a creat un grup de lucru care să propună în săptămâna următoare un raport în legătură cu consecințele economice și în același timp trebuie să se țină cont și se poate să țină cont de drepturile de liberă mișcare a cetățenilor. Și aș dori să reiterez un apel către toate guvernele în Europeană pentru ca ele să înlesnească repatrierea cetățenilor europeni ca să se folosească de toate instrumentele de comunicare de care dispun și să facă un efort special și extraordinar pentru acești cetățeni, pentru că acesta este unul dintre principalele drepturi pe care le au cetățenii europeni, să se poată întoarce la ei acasă și să-și trăiască destinul așa cum doresc și în același timp să se respecte, cum spuneam, dreptul acestora la liberă circulație. Pe viitor, cred că această situație inovație creează cadrul pentru o dezbatere aprofundată, iar Parlamentul European este instanța potrivită pentru această dezbatere. Este un loc unde pot fi discutate drepturile pasagerilor și, într-adevăr, mai ales în astfel de împrejurări excepționale, e nevoie de un plan de urgență, de un plan de avarie care trebuie să fie și el transparent, cum a spus și doamna Bilbao, și trebuie să fie uh, pus în aplicare de Uniunea Europeană, astfel încât să se producă reforme structurale care înseamnă o subliniere, o consolidare a rețelelor de transport feroviar în Europa și acest lucru devine astfel un obiectiv strategic. Până la urmă e vorba de însăși coloana vertebrală a Europei, deoarece în istorie coloana vertebrală a statului modern a pornit odată cu dezvoltarea căilor de comunicație, a, străzilor, a drumurilor, a căilor ferate, chiar a căilor bazinelor fluviale și pe viitor coloana vertebrală a Europei se va construi în continuare numai dacă există o infrastructură de comunicare și în acest caz acest lucru se va întâmpla mai ales pe căi ferate și de aceea se pune o întrebare cu un caracter politic pronunțat și în același timp simbolic și este vorba, cu alte cuvinte, de dezvoltarea infrastructurii de transport care devine un obiectiv central al Europei secolului 21 și în acest sens Aș dori să, vă, să reiau acel apel făcut domnul Podova, domnul Schulz, doamna Alvere și așa mai departe, alte persoane care au luat cuvântul. Apelul făcut de dumnealor este unul cât se poate de pertinent, care vine la momentul oportun și în locul oportun, pentru că uh, este unul dintre lucrurile de care trebuie să ținem cont pe viitor. Noi ne prea mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Aș uh, dori să vă rog să prelungim această dezbatere, pentru că acest schimb de discuții uh, este um, acest această discuție este mult prea politicoasă. Oamenii sunt tratați ca niște gunoaie în aeroporturi. Cred că suntem mult prea politicoși. Trebuie să ne folosim puterea în Consiliu și în Parlament pentru a se deschide centre de informații. În Bruxelles sunt șase centre de informații, dar patru dintre ele sunt închise. Cred că această dezbatere ar trebui să fie prelungită și mai mulți membri ar trebui să aibă voie să vorbească. Eu cred că trebuie să servim interesul oamenilor care dorm în gări. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, această chestiune a fost menționată de mai multe ori. Îmi pare rău că nu ați ascultat această parte a dezbaterii. Toți antevorbitorii dumneavoastră au menționat acest lucru. Ok. Uh, all this... Well, ok. Uh, colleague, sorry, sorry. Stimat coleg, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Toate aceste puncte au fost menționate în cadrul reuniunii noastre. Acum îl avem pe domnul vicepreședinte al Comisiei Europene, care va da câteva răspunsuri, după care vom avea un alt punct foarte important. Plus că domnul președinte Barroso vine în Parlament pentru a discuta niște puncte foarte importante. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru toate observațiile dumneavoastră. Eu am patru observații suplimentare. În primul rând, acest eveniment ne dă foarte multe de gândit uh, pentru planurile noastre strategice și, evident, uh, una dintre problemele cele mai uh, importante ține de intermodalitatea modurilor de transport și flexibilitatea modurilor de transport și găsirea unor soluții alternative. Și în curând vom discuta despre o reformare a pachetului privind transportul feroviar. Oricum, aceasta este cu siguranță o chestiune foarte importantă și chiar ieri am discutat această chestiune în Consiliul ministrilor de Transport. Într-adevăr, este un lucru foarte important. Ar trebui, de exemplu, să avem în vedere lucrul la distanță, teleworking, pentru a evita deplasările inutile. În ceea ce privește impactul economic, evident că vom lua în considerare toate aspectele și vom propune împreună cu colegii uh, câteva uh, recomandări, dar trebuie să fim prudenți. Știți că banii nu vin din cer și trebuie să fim uh, corecți. Trebuie să avem o abordare justă, trebuie să avem o abordare echilibrată, mai ales că nu putem face minuni. Apoi, uh, regulile privind drepturile pasagerilor sunt foarte clare. Acum, uh, nu știu nu cred că ar trebui să revizuim regulile care au fost adoptate de către decidenții europeni. Cred că regulile adoptate inclusiv de Parlamentul European sunt bune. Problema însă ține de punerea în aplicare și această punere în aplicare este la latitudinea statelor membre. Cred că avem un plan clar referitor la punerea în aplicare a acestor reguli. De asemenea, știm uh, clar cum putem să influențăm statele membre în această privință și în ceea ce privește drepturile și preocupările pasagerilor. Mai există un aspect care nu este atât de mm, important. Mulți colegi însă au spus că nu am fost pregătiți eu am fost uh, operațional uh, în toată această perioadă. Am fost uh, la Eurocontrol, am ținut legătura cu toți miniștrii și cred că mereu revine aceeași dilemă cu care s-au confruntat experții și factorii de decizie. Cred că de această dată problema a fost în mâinile tehnicienilor, experților și nu a politicienilor. Deci a trebuit să punem în balanță siguranța și uh, celelalte aspecte. S-a spus că un uh, zbor uh, British Airways și un zbor KLM um, au fost afectate de um, erupțiile vulcanice. Deci a fost un risc de siguranță, iar autoritățile au acționat ținând seama de acest risc. A fost un risc serios, motiv pentru care zborurile au trebuit să fie anulate. Uh, Acum uh, avem o abordare diferită. Duminică dimineața au fost efectuate câteva zboruri de test și uh, la Eurocontrol au parvenit câteva informații în această privință. Acum uh, trebuie să vedem care este adevărul și cu aceste zboruri de test, dar Până la urmă, răspunsul este în mâinile statelor membre. Mergem mai departe cu proiectul um, Cerul Unic European. Este un proiect, o înțelegere comună a miniștilor și aceasta este calea de urmat pentru viitor. Și de aceea o mai bună coordonare la nivel european este o soluție bună pentru viitor. Aceasta este imaginea de ansamblu și acestea sunt comentariile pe care am vrut să le fac. În ceea ce privește informațiile, Comisia a emis deja câteva comunicate de presă joi și vineri cu privire la drepturile pasagerilor. Am spus că drepturile pasagerilor trebuie să fie luate în serios. Deci am dat o informare din partea Comisiei cu privire la drepturile pasagerilor. Apoi, duminică, am uh, furnizat uh, informații mai ample. La fel și ieri. Uh, Bineînțeles, această situație nu s-a terminat. Mai avem uh, cel puțin uh, trei patru zile până când se vor relua toate zborurile și credem că aceasta este o soluție. Cred că um, va, va mai dura puțin până când companiile aeriene vor putea să ducă toți pasagerii acasă. Este o situație foarte gravă și trebuie să mm, suportăm consecințele. Mulțumesc foarte mult pentru observații și cu siguranță vom mai avea și alte ocazii să discutăm această chestiune. Mulțumesc! Dziękuję bardzo, panie, panie wiceprzewodniczący domnule vicepreședinte Calas. Doamnelor și domnilor, dezbaterea care se încheie acum a fost uh, punctul cel mai important de pe ordinea de zi și ar fi și merită că ne-am întâlnit la Strasburg în această săptămână chiar și doar pentru această dezbatere, pentru că Publicul așteaptă de la noi să discutăm problemele cu care se confruntă și asta am făcut în dimineața aceasta. Aș dori să mulțumesc de asemenea Comisiei Europene că a trimis 14 comisari.